Obama anunța că s-a alăturat Alianței Democraților pentru Europa. De asemenea, Comisia pentru, Comisie, pentru Comerț Internațional, conform articolului 216 aliniatul 4, uh, a făcut o solicitare care este considerată a fi adoptată în cazul în care, în decursul a 4, 24 de ore, un grup politic sau 40 de deputați nu cer contrariu. Acest, uh, informațiile cu, cu privire la această solicitare cu siguranță v-au, uh, v-au parvenit. Conform articolului 27a, președintele conferinței președinților de comisie m-a anunțat că nu există obiecții legate de două